Trebuie mai întâi să tragem la sorți un nou șef al Comisiei de Numărare care să înlocuiască pe doamna Anneliese Dodds. Mit wir einen neuen Zähler für Frau Dodds auswählen können. Așadar trebuie să extragem un bilețel din urnă pentru a înlocui pe doamna Dodds. Frau Lara Comi. Doamna Lara Comi. Okay. Mulțumesc, doamnă Comi. Doamnelor și domnilor, trecem acum la cel de-al patrulea tur de scrutin. Vă reamintesc că în conformitate cu articolul 16, aliniatul 1 al regulamentului de procedură, pot candida doar acei doi candidați care au primit cel mai mare număr de voturi în cel de-al treilea tur de scrutin și este vorba de domnii Pitela și Tajani. I-aș ruga acum pe ușier să împartă buletinele de vot. I-aș uh, ruga pe cei din Comisia de Numărare să ocupe loc. Pe dumneavoastră, doamna Comi, v-aș uh, ruga să um, luați loc la numărul 3. Uh, vi se va comunica, votul dumneavoastră este la final. Gehen Sie ruhig zu Ihrem Platz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 Domnul Heckmark la litera S. Stimmzähler ihre Plätze eingenommen. Întreb pe toți cei din uh, Comisia de Numărare dacă și-au ocupat locurile. Ok, der Wahlgang este eröffnet. Se deschide cel de-al patrulea tur de scrutin. meine damen und herren haben alle abgeordneten ihre stimme abgegeben? doamnelor și domnilor a votat toată lumea? văd că nu este cazul încă. ich frage noch einmal haben Întreb încă o dată. Au votat toți colegii. Mai dorește cineva să voteze acum? nein ich warte bis ihr fertig seid ist völlig klar. în orice caz continuăm până terminați. letzter Aufruf haben alle abgestimmt. Ultima strigare. A votat toată lumea? Dacă da, atunci turul de scrutin se încheie aici. Ei rog pe cei din Comisia de Numărare să se îndrepte către sala R11. Um, anunțarea rezultatului va fi semnalată prin clopoțel și va fi afișată de asemenea și pe ecrane. Plec de la premisa că vom avea rezultatele undeva în jurul orei 21, 21 uh, și un sfert. Până atunci, uh, sesiunea se suspendă.